Să dau în primul rând cuvântul doamnei uh, Henis Pleșar în numele Consiliului, Consiliului și l-am uh, invitat și pe domnul Tu să participe, însă acest lucru nu diminuează respectul pe care îl avem pentru dumneavoastră, doamna Henis Pleșar. Aveți cuvântul. Mr. President, thank you very much, honorable președinte, vă mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, stimați membri ai colegiului. Pe 23 iunie 2016 am avut de-a face cu o zi care va intra în istorie. Este ziua în care Regatul Unit a decis să părăsească Uniunea Europeană. O majoritate a um, votanților britanici au exprimat dorința de a părăsi Uniunea Europeană. În urma acestui rezultat uh, pe care îl respectăm, uh, avem de-a face cu un regret profund. De asemenea, există o mare hotărâre de a demonstra unitate în răspunsul nostru. Dați-mi voi să subliniez faptul că astăzi reprezint întregul Consiliu, toate cele 28 de statele membre ale Consiliului până când Uniunea Europeană va ieși oficial din Uniunea Europeană, va rămâne membră a Consiliului cu toate uh, obligațiile și drepturile care derivă din această poziție. Regatul Unit a fost un membru respectat al Uniunii Europene din 1973 încoace a lucrat cu statele membre și cu instituții europene pentru a construi și a stabiliza o Europa prosperă și sigură. Prin urmare, uh, rezultatul referendumului marchează un punct de cotitură în istoria Europei, însă istoria și geografia nu pot fi schimbate. Regatul Unit este și întotdeauna va fi o națiune europeană. Noi împărtășim aceleași valori, avem aceleași speranțe și vom continua să lucrăm împreună ca și parteneri și aliați. Cu alte cuvinte, va fi în interesul nostru al tuturora să ne asigurăm că o relație viitoare va fi construită uh, pe încredere reciprocă și pe avantaje reciproce. Dați-mi voie să fiu foarte clară nimeni nu va beneficia de o perioadă lungă de incertitudine politică. Chiar vrem să vedem uh, un semn din partea Londrei în curând. În această notă, dați-mi voi să spun că ar trebui să-i permite Regatului Unit uh, să uh, aibă timpul necesar pentru a-și reveni și pentru a lua deciziile necesare pentru a putea merge mai departe. Cu alte uh, cuvinte, trebuie să ne păstrăm rațiunea în aceste momente. Domnule președinte, de la crearea sa în 1957, Uniunea Europeană a avut de parcurs un drum lung plin de succes a reunit vestul și estul Europei, uh, au adus cea mai lungă perioadă de pace pe continentul uh, nostru din istoria recentă. A fost o forță motrice pentru a aduce la un loc oamenii Europei în toată diversitatea și puterea lor. Niciodată în istoria modernă nu ne-am bucurat de atât de multă libertate, de atât de multă bunăstare și de așa de multă stabilitate în Europa. De ce Uh, și-au dat uh, oamenii uh, viața în Ucraina. De ce oameni din Africa și din Asia pleacă din statele lor pe bărci spre Europa? Ei bine, toate acestea se întâmplă pentru că noi avem anumite valori fundamentale și libertăți fundamentale care îi inspiră și avem și promisiunea că dacă facem tot posibilul putem merge mai departe sau dacă nu, reuși, nu reușește lumea să se ridice la aceste înălțimi, totuși nu va fi alungată. Oricum, nimic însă nu este uh, irreversibil și nimic nu este inevitabil. Șocul referendumului ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toți. Că ne place sau nu, uh, aceste sentimente ale uh, britanicilor sunt împărtășite de mulți în statele membre ale Uniunii Europene, deci va trebui să ne descurcăm mai bine, va trebui să ne intensificăm eforturile. Chiar avem nevoie de uh, Europa mai eficientă uh, și mai convingătoare. Clar, în această lume globalizată, Europa se confruntă cu mari provocări. Deci, da, avem nevoie de Uniune Europeană care să-și protejeze frontierele și care să controleze migrația. O Uniune Europeană uh, care să profite de oportunitățile economice pe care să le ofere tuturor cetățenilor săi într-o Uh, Europa care țină departe de ei amenințările. Avem nevoie de o Uniune Europeană care să nu fie văzută ca o amenințare la identitatea națională, uh, ci ca o extensie a identităților noastre. O Uniune Europeană care să nu fie percepută ca uh, o uh, structură uh, birocratică, ci ca un uh, beneficiu. Nicio națiune nu se poate izola acum de lume. Uh, noi trebuie să facem față acestor vremuri tulburi cât se poate de bine împreună, pentru că uh, altfel punem în pericol pacea și stabilitatea pe care am uh, construit-o în decenii. Și nu avem uh, pe cine să ne bazăm decât pe noi. Domnule președinte, avem nevoie de unitate pentru că, datorită tensiunilor politice și conflictelor care înconjoară Europa, Pericolele se pot multiplica. Avem nevoie de, unita, eh, de uh, unitate pentru că uh, alții nu vor rezita să ne atace. Avem nevoie de unitate pentru a controla fluxurile uriașe de migranți. Avem nevoie de unitate pentru a merge înainte pe acest continent. Și dați-mi voie să fiu încă o dată foarte clară. Nici o, o țară din lume nu poate să facă față acestor provocări singură. Aceste provocări sunt pur și simplu mult prea complexe. Ele au tendința, de asemenea, de a ignora frontierele. Da, o parte din uh, provocări ține de problemele uh, interne, să convingem Europa că unitatea rămâne cea mai bună alegere. Însă cuvintele frumoase, concluziile și declarațiile nu vor fi suficiente, va trebui să acționăm. Faptul că fragmentarea nu mai este uh, de neconceput ar trebui să ne preocupe grav pe toți și ar trebui să ne facă să acționăm. Nu există motive să fim fataliști, pentru că împreună încă suntem puternici. Împreună încă mai suntem uh, cei mai uh, mari susținători mondiali uh, pentru statul de drept, democrație, libertate, pentru o economie bazată pe piață. Însă ar fi stupid să ignorăm provocările cu care ne confruntăm. Domnule președinte, rezultatul referendumului uh, ne-a lăsat uh, într-o situație fără precedent. Mulți din Regatul Unit și din alte state membre se simt nesiguri în legătură cu uh, consecințele sale. Așadar, este în interesul tuturor să existe claritate în legătură cu calea de urmat de acum înainte și asta curând. În același timp, trebuie să ne reamintim că avem niște reguli pentru a face față unei astfel de situații într-o manieră ordonată. După cum știți, articolul 5 50 din tratat. Stabilește procedura de urmat în cazul în care un stat membru se hotărăște să părăsească Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este gata să lanseze lin negocierile, însă ține de Regatul uh, Unit, de guvernul său și de nimeni altcineva să declanșeze uh, acțiunile conform articolului 50. Uh, Vom putea începe orice acțiuni doar după ce primim notificarea în baza articolului 50. Până atunci avem multe altele de făcut. Clar, rezultatul referendumului nu înseamnă că amenințările și provocările cu care ne confruntăm în mod curent au dispărut nu înseamnă nici că fiecare națiune o va duce mai bine acționând singură, mai degrabă decât ca parte uh, a unei colectivități. Din contră, aș spune. Dacă Regatul Unit se hotărăște într-adevăr să plece, Uniunea celor 27 de state membre va merge înainte. Împreună vom putea uh, să facem față provocărilor comune, de a genera creștere, de a spori prosperitatea și de a asigura uh, un mediu sigur pentru cetățenii noștri. Asta este ceea ce așteaptă cetățenii europeni de la noi și pe bună dreptate. Sunt uh, dezbateri instituții, uh, instituționale legate de schimbarea tratatelor, însă acestea țin de uh, diplomați și de avocați, nu de cetățeni. Prin urmare, nu trebuie decât să strângem din dinți, să ne adunăm și să folosim toate mijloacele și instrumentele pe care le avem la dispoziție. Bineînțeles, nu va fi întotdeauna ușor să ne punem de acord asupra celor ce trebuie făcute. Cu siguranță avem de-a face cu o provocare pentru a face ca cooperarea să funcționeze, însă trebuie să mergem înainte și pentru a a face uh, asta, trebuie să ne gândim că nu putem pune în pericol prosperitatea și uh, securitatea. Să facem astfel uh, ar uh, fi o nesăbuință. Și voi încheia. Înțelegeți că nu pot uh, să mă exprim uh, înaintea uh, discuțiilor ce vor avea loc în Consiliu, deci nu pot să intru în detalii, însă voi asculta cu atenție dezbaterea dumneavoastră. Chiar dumneavoastră, domnul președinte Schulz, vă veți putea adresa membrilor Consiliului în această după-amiază când îi veți întâlni și veți putea transmite esența dezbaterii legate de rezoluție pe care o purtați în această dimineață. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna președinte a Consiliului. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul președintele Comisiei Europene, domnul Juncker. Stimată domnule președinte, stimată doamnă președinte a Consiliului, Votre Parlement, Domnule, Parlamentul dumneavoastră discută despre viitorul Europei și despre locul Regatului Unit în interiorul Europei și în interiorul Uniunii Europene. Aveam foarte multe întâlniri programate în această dimineață, însă am decis să vin aici. Cred că locul meu aici și acum este aici, unde este democrația europeană. Uh, nos britanici. Prietenii noștri britanici s-au exprimat printr-un vot universal și este evident că exprimarea majorității invocă respect. Trebuie să respectăm votul exprimat democratic de către britanici și rezultatul acestui vot. That's the last time you are applauding here. Este ultima dată când veți aplauda aici. And to some extent... Și într-o anumită măsură mă surprinde oarecum că sunteți aici. Luptați pentru ieșire, britanicii au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană, de ce mai sunteți aici? Donc, Așadar, exprimarea votului universal în Marea Britanie merită respectată. Nu trebuie să spun că sunt un prieten al democrației, pentru că acest lucru nu trebuie demonstrat. Trebuie să respectăm alegerea cetățenilor britanici. Aceștia și-au exprimat voința și vor exista consecințele normale. Așadar, voi solicita o clarificare, nu imediată, pentru că sistemul britanic este mai complex decât credeam am avut loc un vot, însă acum există ezitări. Lordul Hill a, și-a asumat consecințele. El este un democrat adevărat. Je voudrais que d'autres Mi-aș dori ca și alții să își asume consecințele acestui vot universal britanic. Am citit, am înțeles, am auzit că președintele Parlamentului, că președinții grupurilor parlamentare, aproape toți, au reacționat în mod emoțional la rezultatul votului britanic. Da? Europa nu ține doar de creier. Bineînțeles, trebuie să gândim, dar când suntem întristați, trebuie să recunoaștem acest lucru. Și eu sunt întristat de acest vot din Regatul Unit și nu o voi ascunde. ce n'est pas, comment dire, Nu este vorba aici de un sentimentalism. Este convingerea mea profundă. Mi-aș fi dorit ca Regatul Unit să fie în continuare alături de noi. Însă decizia a fost alta și trebuie să tragem învățămintele corespunzătoare. Solicit Guvernului Regatului Unit și mă voi întâlni cu prim-ministrul britanic după masă, pentru că britanicii îmi rămân prieteni în ciuda votului și îi voi solicita să clarifice cât mai rapid posibil situația. Nu putem să uh, trăim într-o incertitudine prelung, prelungită. Și, cu toate că recunosc că sunt trist O spun pentru că nu sunt un robot. Nu sunt birocratul, tehnocratul despre care se vorbește. Vous êtes des moi je ne suis pas un Eu nu sunt un birocrat, nu sunt un tehnocrat. Comisia a fost aleasă de către Parlament. A fost un proces democratic cu candidații de vârf pentru președinția Comisiei. Nu sunt un robot, nu sunt o mașină, sunt și eu om, sunt un european și am dreptul să spun că regret votul din Marea Britanie. Je voudrais que le Royaume-Uni mi-aș dori ca Regatul Unit să își clarifice poziția nu astăzi, nu mâine dimineață la ora 9, dar rapid. Nu putem să continuăm cu luni de incertitudine. Însă eu nu sunt un sclav al piețelor financiare, însă le observ. Însă aceste piețe financiare ne indică sentimentul general în lume eu mi-aș dori ca Regatul Unit să-și clarifice poziția și nu doresc ca să se instaureze ideea că ar putea să aibă loc negocieri secrete, neoficiale, între reprezentanții Regatului Unit, eh, ai guvernelor naționale, ai comisarilor sau directorilor generale. Am interzis, am dat un ordin prezidențial ceea ce nu fac de obicei, am interzis comisarilor să discute cu uh, reprezentanții guvernului britanic uh, in sau out, leave sau remain. Am interzis orice fel de discuții prealabile cu reprezentanții britanici, fără notificare, niciun fel de negociere. Nous avons perdu par prin exprimarea votului britanic am pierdut un membru important, o aripă. Sunt uh, statele membre fondatoare care nu au, mem- nu au vreun merit special. Cei pe care îi numim cele pe care le numim noile state membre, sunt și ele state membre cu drept de plin și salut această reconciliere între geografie și uh, istoria europeană. Bun venit noilor state membre! Le vot britanic. Votul britanic a tăiat o aripă a Uniunii Europene, însă continuăm să zborăm. Nu vom opri zborul nostru către viitor. Ne așteaptă un nou orizont, un orizont al Europei și al planetei întregi. Trebuie să știm că cei care se uită la noi din afară sunt îngrijorați. Am văzut, am auzit o serie de opinii uh, ale conducătorilor mondiali care se întreabă în legătură cu calea Uniunii Europene. Așadar, trebuie să-i liniștim atât pe europeni cât și pe cei care ne observă de mai departe. Zborul nostru continuă. Nu este un zbor către aventură, ci către un obiectiv hotărât de către tratate și de către voința europenilor. Zborul nostru continuă. Și cu toate că am fost puțin frânați de către votul britanic, obiectivele noastre trebuie să fie urmărite cu o nouă ambiție. Imaginați-vă că comisia nu ar fi nu ar fi fost uh, votată de către Parlament. Care ar fi fost răspunsul pe care l-am fi dat uh, a prietenilor britanici? Ar fi fost vorba de un program al Comisiei. Dar ca urmare a unui vot în Marea Britanie vom trebuie să oprim efortul nostru de a opri democrația în Europa. Nu vom continua să luptăm împotriva birocrației. Avem nevoie de mai puțină birocrație în Europa și vom continua să luptăm împotriva acesteia. Ca și comisie am spus că Europa Socială își va regăsi locul care îi revine în Europa. Am lansat o consultare largă în legătură cu pilonul drepturilor sociale. Vreți ca, ca urmare a votului britanic să oprim acest exercițiu? Nu. Europa trebuie să devină mai socială și va fi. Nous avons mis fin. Am pus capăt, ca colegiu de comisari, unilateralismului orb care își dorea ca doar ostilitatea să, austeritatea să fie răspunsul la criza economică și socială. Noi dorim să flexibilizăm interpretarea pactului de stabilitate. Vreți, într-adevăr, ca votul britanic să ne facă să revenim la ceea ce se întâmpla înaintea mandatului nostru. Nu. Pactul de stabilitate trebuie să fie aplicat cu înțelepciune și o vom face în continuare. Am lansat un proiect al Uniunii Energetice. Vreți să-l oprim acum? Pentru că trebuie să se schimbe totul? Nu se... Vreți să punem capăt acestui efort continental de a nu mai fi dependenți de Rusia? și de a ne asigura furnizarea mhm. energetică în Europa? Nu, vom continua pe această cale. Vrem să modernizăm Europa, am spus-o de mai multe ori. De aceea am lansat acest proiect ambițios în legătură cu viitorul digital al Europei. Nu trebuie să schimbăm acest lucru. Vă declar că Comisia va continua pe, drum, pe drumul pe care a început alături de Parlament la începutul mandatului. Toată lumea spune că totul trebuie să se schimbe, dar nimeni nu spune ce trebuie să se schimbe. Așadar, Comisia va continua și datorită parlament, susținerii Parlamentului pe acest, pe acest drum, pe calea pe care ne-am asumat ne-am asumat-o în noiembrie 2014. Se spune că trebuie să schimbăm totul. Da, dar nu trebuie să schimbăm esențialul. Europa rămâne un proiect al păcii și al viitorului. În acest sens mă angajez în, în fața acestui Parlament. Nu sunt nici obosit, nici bolnav, după cum se scrie în, în presă, <clears throat> în presa germană. Se pare că doctorii devin ziariști. Eu rămân ceea ce sunt. Voi fi aici până la ultima mea suflare și vă mă voi lupta pentru Europa. Sehr verehrter meine Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, trăim timpuri uh, grave și uh, îi ascult pe toți cei care spun că trebuie să răspundem într-un mod rațional, să așteptăm. Eu poate va surprinde pe mulți acest lucru, însă sunt un om uh, foarte rațional. Însă nu-mi place nesiguranța. Mi-aș dori să, ca prietenii noștri britanici să ne spună care este situația concretă. Uh, vineri dimineața m-am, uh, m-am întâlnit cu președintele Schulz, cu președintele Uh, Tusk și cu uh, președintele Ruta și am convenit să uh, îi rugăm pe prietenii noștri britanici să clarifice situația cât mai uh, repede posibil. Sunt uh, surprins când sunt uh, descris uh, de mass media din Regatul Unit ca, ca fiind un uh, robot că și eu în aceste condiții sunt dispus să accept uh, votul din Regatul Unit, însă clasa politică din Regatul Unit uh, se pare că nu uh, dorește să recunoască acest rezultat cât mai repede posibil. Eu respect um, voința poporului britanic și mi-aș dori ca și Marea Britanie să respecte rezultatul acestui vot, să reacționeze Uh, în mod adecvat și să nu se implice în acest joc de, a, de a șoarecele și uh, pisica. Nu așa se interpretează voința electoratului. Electoratul uh, și-a exprimat voința foarte clar. Regatul Unit dorește să se retragă din Uniunea Europeană și această dorință, uh, acestei dorințe trebuie să-i dăm curs. Și mă potrivă și spun acest lucru foarte clar. Nu este posibil uh, ca acum să, să încercăm ca, ca reprezentanții guvernului actual sau reprezentanții guvernului viitor să demareze negocieri uh, în spatele ușilor, uh, ușilor închise. După cum am spus deja, am emis acest ordin executiv prin care interzic orice fel de negociere în secret. Așa ceva nu este acceptabil. Aba? însă, trebuie să știm de sigur, și acest lucru ne spune rațiunea sănătoasă, că avem nevoie, trebuie să creăm, să legăm o nouă relație cu Regatul Unit. Însă forma viitoarei relații cu Regatul uh, Unit nu depinde doar de negociatorii uh, britanici, ci și de noi. Noi suntem Uh, cei care vom stabili ordinea de zi a negocierilor și nu cei care își doresc să părăsească Uniunea Europeană. Der europäische Traum geht weiter. Visul european merge mai departe și va trebui să lucrăm în continuare, în mod hotărât, în mod uh, consecvent, cu o nouă energie, cu o renaștere a ambițiilor uh, continentului european. Cu toții, atât noi cât și Regatul Unit, avem nevoie de o perspectivă uh, asupra întregului continent european și Comisia Europeană are această perspectivă. Și trebuie să ne gândim, chiar dacă acest lucru uh, sună de modă veche, uh, deseori se spune despre mine că sunt de modă veche, însă nu trebuie să uităm Um, care a fost începutul proiectului european. Europa a fost de la bun început un proiect uh, al uh, păcii și uh, celor care au uh, votat pentru rămânerea în Uniunea, în Uniunea Europeană, aș dori să, să le spun că acum nu este momentul să fărâmițăm, să fărâmițăm continentul uh, european. La începutul uh, Uh, secolului 20, populația europeană reprezenta 20% din populația globală. Uh, acum uh, am ajuns la aproximativ 4-5% și ponderea continentului european pe plan global va fi tot în, în scădere și nu putem să explicăm Europa tot timpul privind, privind înapoi în trecut, re, retrospectiv, să ne gândim doar la ce au făcut uh, bunicii și uh, străbunicii noștri, ci trebuie să ne gândim la viitor, pentru că viitorul aparține tinerilor europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, deschid dezbaterea și numele PPE-ului are cuvântul președintele acestui grup, domnul Weber. Domnule președinte, dragi colegi, Aș dori să încep cu cuvintele unui tânăr din Marea Britanie care a spus că nu vom ști niciodată în ce măsură vom, uh, ne va fi dor de oportunitățile, de, de prieteni, de uh, experiențele pe care le ratăm. O întreagă generație tânără se află în stare de șoc. Mai mult de 73% din tinerii britanici au dorit să rămână europeni. Speranțele lor au fost uh, distruse. Și, dragi prieteni, politicienii The politicians who fought politicienii care au luptat, au susținut retragerea Regatului din Uniunea Europeană, au avut privilegiul de a trăi într-o Europa fă, fără războaie, fără naționalism și acum contribuie la posibilă apariția unor noi uh, războaie. Și mesajul nostru de astăzi uh, trebuie să fie următorul. Tânăra generație uh, din uh, Regatul Unii se poate baza în continuare pe prietenia noastră. Nu o să vă lăsăm singuri. Da, este o victorie a populiștilor și revigorarea naționalismului de ambele părți ale canalului mânecine demonstrează că Europa se află la o răscruce de drumuri. Demagogii de stânga și de dreapta doresc să distrugă Europa. Și de joi, de joia trecută, toată lumea din Europa trebuie să înțeleagă care este miza. Diviziune sau cooperare, ziduri sau uh, ziduri și naționalism sau Europa. Și uh, Trebuie să spunem un lucru clar astăzi. Astăzi nu suntem uh, PPS, uh, socialdemocrați, uh, verzi și așa mai departe. Un singur, un singur lucru contează. Majoritatea Parlamentului European susține ideea unei Europe unite, tolerante și pașnice. Și populiștii trebuie să știe acest lucru. Noi apărăm această Europa astăzi mai mult decât am făcut-o uh, în trecut. And someone and someone else has Și aș mai dori să spun un lucru. Cei care răspundesc în stigă la ură, a, aș dori să spun că cei mai, cei mai mari mincinoși se regăsesc în rândul uh, partidului UKIP. On Friday, on Friday Nigel Farage Vineri, Nigel Farage a afirmat în mod public că suma promisă de 350 de milioane de lire sterline pe săptămână nu va fi folosită pentru a finanța Sistemul Național de Sănătate. A fost o minciună și, dacă, și domnule Faraj, dacă ați avea o, o urmă de decență, astăzi ar trebui să vă cereți scuze în fața publicului din Regatul Unit. And I admit, and I admit, and I admit, I have also made... Recunosc că și eu am făcut o greșeală. Am tăcut. Nu mi-am exprimat părerea și pe viitor va fi foarte, foarte clar, nu trebuie să rămânem inactivi, ci trebuie să ne implicăm și să apărăm proiectul nostru european. Dragi colege, dragi colegi, dacă astăzi uh, vorbim despre Europa mai bună, nu mă gând, nu, eu nu mă gândesc la schimbarea tratatelor. Mă gândesc la uh, David Cameron, care a apărat în calitate de om de stat Europa, însă și el și-a, și-a construit cariera politică dând vina pe Bruxelles și pe Europa. Și nu ar trebui să se mire dacă oamenii nu i-au înțeles, nu au înțeles acest comportament. Este un comportament răspândit în rândul multor politice naționali, cărora aș dori să le cer să nu mai dea vina întotdeauna pe Bruxelles și să-și asume propriile responsabilități în cele din urmă. Europa, Europa braucht Veränderung. Europa are nevoie de schimbări. Nimeni, uh, toată lumea este de acord cu acest lucru, însă ne dorim să îmbunătățim Europa, nu să o distrugem. Pentru că dacă o distrugem, există o singură alternativă. Uh, naționalismul. Și oamenii din Europa trebuie să înțeleagă că nu există o Europa de rezervă, nu există o a doua șansă. Rezultatul referendului a fost foarte clar însă uh, are anumite consecințe. Regatul Unit este lipsit acum de lideri, um, partidele politice au uh, probleme. 4 milioane de britanici doresc uh, organizarea unui nou uh, referendum datorită minciunilor care s-au vehiculat în campania electorală. Lira sterlină își pierde valoarea, concediile de vară ale britanicilor se vor scumpi și nu doar nu doar Regatul Unit este afectat. Fondul de pensii din țările de, de jos a a avut o pierdere de 3% și toată lumea poate să, să-i mulțumească lui uh, Farage și celorlalți. Și pe partea lui Farage uh, s-a situat Putin, care se bucură de acest rezultat și cred că acest lucru uh, spune foarte clar care este situația. Dragi colegi, dragi colegi, Marea Britania, prin acest, prin acest referendum, s-a auto Uh, rănit. Vedem că există o lipsă de leadership în Regatul Unit și există și pericolul ca Regatul Unit să se destrame. Acesta este rezultatul dacă Uniunea Europeană este părăsită și noi toți trebuie să respectăm acest rezultat. Așa cum a spus uh, președintele Comisiei, aștept și eu o notificare oficială privind activarea articolului 50 uh, și Comisia trebuie să poarte aceste negocieri în urma unui mandat uh, primit din partea Parlamentului European și trebuie să existe o, o procedură uh, transparentă. Cei care au susținut retragerea Regatului Unit din UE au promis o suveranitate totală și aș dori să explic uh, regulile jocului prin două exemple. Uh, toți cei care doresc să își vândă produsele și serviciile pe piața internă trebuie să respecte regulile acestei piețe interne. Este un lucru valabil pentru uh, Elveția, pentru Norvegia și va fi valabil pe viitor și pentru Regatul Unit. Și al doilea exemplu pe care aș dori să vi-l dau este următorul. Cine va încerca ca atunci când vine vorba de meșteșugari polonezi, de um, asistente medicale din România să le refuze uh, permisul, uh, permis de lucru, nu se poate aștepta ca cetățenii Regatului Unit să se bucură de un acces nelimitat pe piața muncii din Europa. Nu există Europe de clase diferite și este un lucru pe care și Regatul Unit, Marea Britanie, va trebui să-l înțeleagă. Dragi colegi, aș dori să Uh, să vă spun că pentru grupul uh, nostru politic de acum înainte va prima uh, va, va prima interesul cetățenilor europeni și nu interesul City din Londra. Însă, cred că fiecare criză, dragi colegi, reprezintă și o șansă. Și din 1991, în 27 de referendumuri, cetățenii europeni s-au pronunțat pentru Europa. Aș dori să spun un lucru foarte clar. Există un, o, o decizie a, a Regatului Unit, însă majoritatea covârșitoare a cetățenilor europeni își dorește să mergem în continuare pe drumul uh, european și răspunsul pe care îl putem da este relativ simplu. Oamenii se așteaptă din partea noastră a politicienilor de la un lucru simplu, să ne facem în cele din urmă treaba. În această dupămasă uh, se întâlnesc șefii de stat și de uh, guvern și mie mi se pare că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană este un semnal de alarmă adresat, adresat uh, șefilor de stat și guvern. Dacă când vine vorba de toate crizele cu care ne confruntăm acum, cea a a refugiaților, demonstrăm că putem găsi un răspuns comun, atunci cetățenii sunt, europeni sunt siguri că vor fi mai siguri de perspectivele de viitor și în, în cele din urmă, naționalism contra Europei. Aș dori să spun întotdeauna că patria mea este Bavaria. Eu vorbesc uh, dialectul uh, bavarez, însă uh, națiunea mea este Germania. Eu întotdeauna susțin echipa Germaniei la campionatele de fotbal, însă cu uh, inima mea, cu sufletul și cu creierul meu, cu rațiunea mea, sunt european. Și Nimeni de pe acest uh, continent, niciun extremist uh, nu mă va convinge că acest lucru este o contradicție. Sunt bavarez, sunt cetățean german și sunt un european convins. Vă mulțumesc! Das Wort hat jetzt În numele grupului politic al socialdemocraților are cuvântul președintele acestea, domnul Pitela. A detto bene. Mulțumesc, domnule președinte. Cum uh, a spus și președintele Juncker, au câștigat cei care au dorit ieșirea Marii Britanii și noi trebuie să acceptăm rezultatul acestui uh, vot. Trebuie să respectăm dorința majorității însă inima mea se îndreaptă spre poporul britanic care a avut curajul să uh, voteze pentru Europa și mă gândesc mai ales la tinerii care s-au gândit la viitorul lor uh, dorind să rămână în Uniunea Europeană. Uh, pentru ei există uh, Erasmus, există Europa culturii, există o Europa care a finanțat uh, uh, cercetarea și inovația, cele mai bune proiecte de această natură din insulele britanice. Noi avem un dialog intercultural, interconfesiuni, avem Europa a păcii, care este până la urmă um, o virtute foarte apropiată de inimile tinerilor, britanici sau uh, din alte colțuri ale lumii. Există astfel uh, aceste legături sentimentale care leagă Regatul Unit de Europa. Din aceste motive, Europa uh, din aceste motive, Regatul Unit rămâne în continuare parte a Europei. Și nu este vorba de vreo legătură stabilită prin tratate. Până când Regatul Unit plac oficial din uh, Uniunea Europeană, această instituție rămâne și locul uh, britanicilor. Mulți factori sunt de condamnat pentru acest uh, uh, dezastru. Este vorba de cei care i-au mințit pe britanici uh, și dovada e uh, de văzut uh, pentru toți. A apărut a doua zi după uh, afișarea rezultatelor. Votanții uh, din uh, Regatul Unit uh, au primit niște uh, promisiuni uh, că, părăsind uh, Uniunea Europeană ar uh, putea avea beneficii câtă vreme uh, asistă acum la un haos politic, uh, la colapsul lirei care a dăunat clar economiei reale. Sunt cei care doresc să își distrugă propria țară, sunt cei care uh, doresc să distrugă Uniunea Europeană și să-i paralizeze uh, instituțiile. Ori noi nu putem deveni ostatici uh, politicii interne din uh, Regatul Unit. Or, forțele uh, europene care se află în această uh, instituție vor ști să facă front comun pentru a preîntâmpina astfel de evoluții, pentru că uh, Uh, dorim să schimbăm și să salvăm uh, uh, Uniunea Europeană. Autoritățile britanice trebuie să ne notifice cât de curând dorința lor de a pleca. Comisia Europeană apoi trebuie să inițieze negocierile după ce primesc această notificare pentru ieșire. Dați-mi voie acum însă să vă uh, invit să reflectați, uh, stimați uh, colegi, la rezultatul referendumului, care nu este doar um, fructul politicii lui David Cameron, ci este și rezultatul um, faptului că globalizarea a dus după sine pe cei care au știut să profite și pe cei care au profitat mai puțin de pe urma ei. Practic s-a polarizat uh, lumea, sunt uh, cei uh, care au avut de pierdut și care totuși cred că și-au susținut cauza legitimă. Cu toții am crezut că piața liberă ne va rezolva toate problemele, că va exista o evoluție spre progres și că bugetul public va putea crea într-adevăr bunăstare pe care să o împartă în spiritul egalității lumea finanțelor uh, a câștigat uh, mult, uh, prea mult iar democrația, politica, instituțiile au fost subordonate acestei uh, lumi financiare. Instituțiile europene au lucrat la Uniunea Bancară, însă mai rămân multe de făcut pentru a reafirma uh, puterea democrației, pentru că adesea aceasta a fost uh, ținută ostatecă și a fost practic la mila elitelor financiare de aceea am ajuns la o lume uh, divizată, o lume împărțită, o lume în care există disperare. Iar uh, Europa trebuie să facă față acestor uh, provocări. Primul răspuns pe care trebuie să-l dăm noi este unul la care a făcut trimitere și Jean-Claude Juncker și acesta are legătură cu justiția. Iar atunci când vorbesc despre justiție, mă refer la oameni, la ființe umane. Mă refer la justiție socială, la cel uh, la, la uh, uh, 3A uh, social, la lupta cu dumpingul uh, social, la lupta cu supraîncălzirea planetei. Uh, Trebuie să mergem pe această cale, altfel uh, vom asista la un uh, război uh, între oameni. Trebuie să vorbim despre flexibilitate, despre stabilitate, despre, am vorbit despre pactul de stabilitate, însă, domnule președinte Juncker, trebuie să facem mai mult de atât. Noi, socialiști, ne dorim să facem mai mult de atât. Vrem să încurajăm investițiile publice și private și uh, avem nevoie astfel uh, de un plan de investiții mai ambițios care și prin asta vrem să spunem cu claritate că grupul nostru uh, se va opune pactului fiscal care trebuie să fie um, schimbat radical. Justiția fiscală, ei bine, pot să vă spun că nu am votat pentru acest pact fiscal. Uh, nu am crezut uh, în uh, acest lucru. Nu Parlamentul European a susținut uh, această inițiativă. Verificați bine lucrurile înainte să vorbiți. Trebuie să, lucrăm cu paradi- să luptăm cu paradisurile fiscale, să evităm um, să mai permitem evaziunea fiscală și evitarea taxelor. E clar că avem nevoie de o democrație pe care oamenii să se poată uh, baza. La viitoarele alegeri europene ar trebui să existe alegeri directe pentru președintele Comisiei, care ar trebui să fie un fel de uh, primar al Uniunii Europene. Ar trebui să avem uh, um, o instituție similară celei uh, a unui premier de la nivel național Așa am putea crea o arenă politică reală, un spațiu politic autentic în Europa. Trebuie să avem curajul să facem exact asta. Noi am fost aleși de către cetățenii care au crezut în Europa și trebuie să uh, luptăm până la uh, uh ultima fibră pentru uh, a nu îi dezamăgi pe cei care ne-au pus aici, pe care de altfel îi susținem în totalitate. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Colleagues, I now invite Mulțumesc, stimați colegi. Dau acum cuvântul domnului Kamal, liderul grupului conservatorilor și reformiștilor europeni. Britanicii s-au exprimat și au votat să părăsească Uniunea Europeană. Oricare ar fi părerea noastră personală, trebuie să respectăm voința democratică a britanicilor și să lucrăm împreună. Știu că există un cost, este un șoc, și foarte multe emoții și uh, aceste lucruri vor fi judecate de istorie. Sunt, au, s-au apărat întreba, au apărut întrebările ce, dacă, ce s-ar fi întâmplat dacă politicienii uh, britanici ar fi fost mai onești, dacă Uniunea Europeană ar fi oferit mai mult în negocierile cu englezii. Însă tot, toate acestea sunt în trecut. Acum, atât Uniunea Europeană cât și Regatul Unit trebuie să privească către viitor cu toții trebuie să, ne, să începem să ne gândim la strategia de negociere, să ne gândim pe termen lung la relația optimă pentru noi pe termen lung. După cum a spus eh, domnul președinte, domnul președinte trebuie să gândim la rece. Trebuie și Uniunea Europeană să se hotărască ce dorește în relația cu Regatul Unit. Unii spun să mergem mai încet, alții haideți să pedepsim Regatul Unit alții își doresc o decizie, dar, ca și în Uniunea Europeană, există și diferențe în Regatul Unit. Când să se declanșeze articolul 50, dacă să existe uh, un acord comercial, dacă să existe un acord cu zona uh, economică europeană. Uh, și Regatul Unit trebuie să decide acest lucru. Între timp, tratatele sunt mm, foarte clare și trebuie să le respectăm. Deci, trebuie, negociatorii Regatului Unit și ai Uniunii Europene trebuie să dea uh, certitudine pieței, trebuie să își pregătească în strategia de negociere pentru declanșarea articolului 50 pentru a avea un solu- o soluție cât în beneficiul Regatului Unit cât și a Uniunii Europene. Nu contează viteza, ci rezultatul cel bun. Vreau să spun și eu ceva personal. De secole de secole, Regatul Unit a uh, primit cu brațele deschise uh, imigranți de peste tot, uh, am, oameni care fugeau de dictaturi și de fascism. Acum, toți politicienii britanici declară că Marea Britanie va rămâne deschisă și globală. Indiferent de felul în care suntem percepuți acum, Marea Britanie și Uniunea Europeană vor fi parteneri apropiați în anii următori. Așadar, nu trebuie să repetăm trecutul. Trebuie să ne uităm către viitor, să ne asigurăm că începem negocierile, trecem la lucru și continuăm să fim uh, vecini buni și nu parteneri uh, ezitanți. Are acum cuvântul în numele liberalilor, președintele grupului liberal, domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune uh, britanicilor că e întotdeauna greu de acceptat uh, o decizie cu care nu ești de acord. Însă trebuie să o acceptăm. Această alegere a fost clară și trebuie respectată. Cel puțin uh, în legătură cu asta, uh, cei peste 700 de membri de aici pot să fie de acord însă impresia mea este că nu neapărat alegerea lor este cea dificilă, pentru că, până la urmă, alegerea reprezintă esența democrației sau a democrației noastre. Însă, ceea ce mie mi se pare foarte greu și mă gândesc că e, e la fel pentru ceilalți lideri de grup din această instituție și pentru uh, ceilalți uh, membri din sală, uh, e practic, uh, succesul obținut de această campanie împotriva uh, Uniunii Europene. Vorbim despre acele anunțuri pe uh, autobuze în uh, Anglia care mie înseamnă propagandă nazistă. Nu mi se părea că uh, e posibil ca cineva din această instituție să facă așa ceva. Uh, de asemenea, minciunile legate de uh, migrația sau de faptul că Turcia se va alătura săptămâna viitoare Uniunii Europene sau uh, minciunile legate de cele 350 de uh, milioane de litre care se vor întoarce imediat în sistemul național de sănătate și care acum se pare că nu se întorc în sistemul național de sănătate. E bine, Uh, această atmosferă de uh, uh, negativism care a fost creată, acesta este elementul cel mai șocant al celor întâmplate în Marea Britanie. Nu alegerea oamenilor, pentru că alegerea oamenilor este până la urmă esența democrației. Iar astăzi vedem rezultatele că s-au pierdut miliarde în ceea ce privește uh, uh, acțiunile la bursă. Așteptați puțin, domnule uh, Farage. Uh, Uh, Standards and Poor uh, a um, downgradat uh, ratingul pentru țară, de asemenea și moneda, care continuă să alunece. Aici, în această instituție, domnul Kamal ne spune că vorbim despre un mic pas în spate, de o mică încurcătură. Nu știu ce să zic, eu chiar sper să fie doar atât, de dragul nostru al tuturora. Însă ceea ce știu cu adevărat este că uh, Trebuie cât se poate de repede să punem capăt acestei uh, incertitudini. Cât se poate de repede. De asta este nevoie în acest moment. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să continuăm cu această incertitudine. Doar uh, evocarea imediată, cred eu, a um, procedurii de separare prevăzută în tratate poate uh, pune uh, capăt acestui uh, climat toxic creat uh, uh, începând cu joia săptămânii trecute. Este vorba despre un climat toxic uh, prost pentru afaceri, prost pentru investiții, prost, domnule Farage, pentru toți oamenii care muncesc din greu, oameni obișnuiți, decenți. Activarea articolului 50 nu este o pedeapsă pentru cei care doreau să plece uh, din contră. Este practic punerea în practică a dorinței lor. Până la urmă este vorba despre uh, Uh, uh, un uh, act împotriva conducerii Partidului Conservator în acest moment, un act împotriva celor care sunt dispuși să facă orice, chiar să sacrifice vocea a 17 milioane de britanici. Um, și asta pentru instituția premierului uh, uh, Regatului Unit, sau mai bine a spune uh, Regatului Dual al Marii Britanii. Noi nu ne permitem să trăim în continuare în acest limbo. Haideți să fim cinstiți. Domnul Kamal a spus, trebuie să negociem, trebuie să ne pregătim. Să ne pregătim pentru că până la urmă vorbim despre um, un eșec al campaniei celor care doreau să plece, vorbim de o derivă Uh, domnul uh, uh, Kamal, practic, dorește prelungirea incertitudinii. Până la urmă, noi, ceilalți membri ai Uniunii Europene, n-ar trebui să mai așteptăm ca un partid conservator dezorientat să se adune. Ar trebui să mergem înainte, cu curaj și cu convingere, uniți de asemenea înspre un nou orizont, pentru că există un nou orizont, există un nou viitor pentru vechiul continent. Și pentru a reuși, uh, domnule președinte, nu avem nevoie, stimați colegi, de foarte multă imaginație. Avem nevoie doar de o memorie sănătoasă. De o memorie sănătoasă pentru a ne uh, reîntoarce uh, la marile idei ambițioase ale părinților fondatori ai Uniunii Europene. Și astăzi e clar ce înseamnă asta, Jean-Claude. Înseamnă patru lucruri. Avem nevoie de un guvern eficient pentru zona euro și pentru Uniunea Europeană. Haideți să-l obținem. Avem nevoie de uh, o pază de coastă și de frontiere uh, a uh, Uniunii Europene pentru a proteja libera circulație a cetățenilor noștri. Avem nevoie de o capacitate europeană pentru a lupta cu terorismul și cu infracțiunile transnaționale și, de asemenea, cred eu, avem nevoie cât se poate de repede de o comunitate a apărării uh, pentru că americanii nu mai sunt uh, pregătiți uh, să uh, uh, plătească pentru ceea ce am devenit noi Uh, acum atât de multă vreme. Nu dorim să începem negocieri informale, nu dorim să ne pregătim, ci vrem să demonstrăm europenilor că suntem capabili să construim o Europa mai bună, uh, care chiar poate să facă față multelor crize cu care uh, se confruntă. Și conchid spunând că ar trebui să facem odată ceva neeuropean, excepțional și să folosim această oportunitate. Am spus, domnule uh, președinte, uh, puterea acestei uh, instituții, leagănul democrației europene, ar fi, de fapt, să încercăm să punem Europa la loc pe șine. Für die Fraktion der Vereinigten Linken în numele grupului politic al Stângii Unite are cuvântul al acestui grup, doamna Țimar. Eu susțin organizarea de referendumuri, însă consider că asemenea referendumuri trebuie să fie bine pregătite într-un mod responsabil. Din punctul meu de vedere, un referendum este unul din uh, cel mai uh, profund democratic instrument de care dispun, dispunem. Drept urmare, referendumul organizat în Regatul Unit trebuie tratat cu toată seriozitatea și rezultatul acestuia trebuie respectat. Însă, este greșit să credem că britanicii au, deci, au uh, decis și acum ei se vor, uh, ei sunt cei care trebuie să se descur- descurce. Uh, medicamentele placebo știm foarte bine că nu ajută dacă un pacient este grav bolnav. Avem în fața noastră o continuare a a, a, a un proces de eroziune a Europei care va fi accelerat de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care grupul meu politic nu va putea vota pentru a, uh, propunerile de rezoluție a, uh, făcute. Pentru că nu a, uh, se face o autocritică suficientă și dacă um, se discută aici despre memoria istorică, atunci Cred că nu ar trebui să uităm despre structurile greșite, evoluția greșită pe care a urmat-o Uniunea Europeană în ultimele uh, decenii. Nici măcar nu uh, amintiți care, cât de profunde au fost consecințele uh, abordării noastre uh, față de uh, statele care au trecut prin programe de ajustare. Consecințele profundei crize economice și financiare uh, s-au, uh, au rămas în memoria multor cetățeni europeni. Intervenția în competitiv, competențele parlamentelor naționale s-a, s-a manifestat de prea multe ori. Din păcate, nu este nicio întâmplare că mulți dintre cei care au votat pentru ca Regatul Unii să părăsească Uniunea Europeană sunt uh, oameni care se tem pentru viitorul locului lor de muncă, pentru viitorul uh, bunăstării uh, familiilor, lor, familiilor lor și Uniunea Europeană nu a reușit să demonstreze oamenilor că dorește să îi protejeze de consecințele globalizării. Și mă întreb cât de orbi sunt membrii Consiliului dacă cred că Promisiunile care au fost făcute în februarie lui uh, Cameron um, de, de tăiere a, a ajutoarelor uh, sociale vor uh, fi utile pentru a-i transforma pe toți acești oameni care nu mai au încredere în viitorul europene în europeni convinși. Cred că și instituțiile europene, inclusiv Parlamentul European, au permis tot mai mult ca poziția accept, lui Margaret Thatcher, și anume că nu există uh, o politică socială, uh, am uh, renunțat la solidaritate, a fost ocolită metoda comunitară, printre altele, și de cancelarul german Angela Merkel și nu s-a reușit să se ajungă la o gestionare solidară a crizei refugiaților în respectarea convențiilor internaționale Națiunilor Unite. Și toate aceste elemente comune au declanșat uh, temeri îndreptate împotriva Uniunii Europene. Și aș dori să vă spun un lucru. Dacă Uniunea, Uniunea Europeană ar fi reușit să se impună în fața elitei politice britanice și dacă am fi hotărât același, uh, aceeași plată pentru aceeași muncă, atunci cred că am fi reușit să Uh, evităm apariția acestor temeri uh, în fața imigranților, în fața refugiaților. Și, domnule eurodeputat Faraj, indiferent de impresia pe care doriți să o transmiteți, dumneavoastră, prin uh, campania pe care ați purtat-o, nu ați reușit să depășiți, să vă depășiți propriul context. Problema este că o parte a, a elitei din uh, City of London a reușit să își uh, impună părerea. Dumneavoastră sunteți și uh, rămâneți ceea ce ați fost. Și uh, istoria vă, va judeca rolul dumneavoastră în aceste evenimente. Însă, uh, va rămâne teama, va rămâne amintirea campaniei dumneavoastră care a instigat frică față de, uh, față de migranți. Și nu ne dorim ca cetățenii britanici să fie pedepsiți în urma deciziei, deciziei uh, luate. Însă uh, ne dorim un lucru foarte clar, nu pot fi purtate negocieri înaintea unei uh, notificări uh, oficiale. Considerăm de asemenea că decizia majorității Uh, din uh, electoratului din Scoția și în Irlanda de Nord trebuie să fie de asemenea respectată. Uniunea Europeană trebuie să își asume responsabilitățile care îi revin, mai ales din punctul de vedere al garantării continuării procesului de pace din uh, Irlanda de Nord. Trebuie să fim solidari și alături de cetățenii Irlandei de Nord. Și astăzi, în momentul în care se va reuni Consiliul, se vor discuta aspectele procedurale și noi uh, cerem ca de la bun început Parlamentul European să participe la aceste negocieri și nu doar să își dea consimțământul la sfârșitul acestor negocieri. Ne dorim ca Parlamentul European să participe în continuare și când se discută despre evoluțiile viitoare ale Uniunii Europene. Este inacceptabil să se negocieze în continuare în spatele unor uși închise și primul pas ar, eh, important ar trebui să fie următorul. Vă rog să contribuiți pentru a, a pune capăt înlocuirii metodei comunitare tot mai mult de către metoda interguvernamentală. Vă mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul președintele acestora, domnul Lamberts. Mo. Stimați uh, colegi, sunt uh, momente în care uh, timpul politic se suspendă și ni se oferă posibilitatea de a face o alegere. Uh, după cel de-al doilea război mondial, națiunile Europei au avut de făcut o alegere, adică să continue cu ideea unei suveranități naționale indivizibile, însă um, alegând să își pună la comun o parte acestei suveranități, au ajuns să creeze un proiect fără precedent pentru pace și securitate. Uh, referendumul uh, britanic are consecințe istorice asupra proiectului nostru european. Ar trebui să, am, să spunem că am fost uh, uimiți din Grecia în Franța, în Olanda, de ceea ce au ales concetățenii noștri britanici. Până la urmă vorbim despre uh, o alegere care ni se operă și de această alegere va depinde supraviețuirea Uniunii Europene. Avem trei opțiuni care ni se prezintă acum. Prima este cea care a fost uh, exprimată săptămâna trecută în Regatul Unit, cea uh, a unei uh, idei uh, naționaliste, adesea xenofobe, uh, pe care o susțin doamna uh, Le Pen, domnul Wilders, uh, domnul Farage și alții ca ei. Celor care apără această opțiune le-aș spune următoarele. Aveți dreptate. Uh, vorbim de suveranitate democratică. Deci vorbim despre capacitatea democrațiilor noastre de a face în mod liber alegerile care le determină viitorul. Însă dumneavoastră uh, mințiți, pentru că cine poate să creadă că chiar cel mai puternic poate stat al Uniunii Europene poate să facă față singur și cu succes uh, puterilor exorbitante ale multinaționalelor, schimbărilor climatice, evaziunii fiscale, crime organizate și terorismului. Uh, primire refugiaților și așa mai departe. Vă spun, nici un zid nu va fi la fel de înalt și de dur uh, precum acesta în Europa secolului al XXI-lea. Până la urmă uh, vorbim mai degrabă de o suveranitate care trebuie împărtășită. Cea de-a doua opțiune, domnule Juncker, este cea pentru care optează majoritatea guvernelor din Uniunea Europeană și anume să supune serviciile publice unor reguli contabile și uh, financiare și economice uh, care să nu pună în concurență uh, sistemele lor naționale. Domnul Timmermans în materie de mediu și în materie socială știe exact despre ce vorbesc. Doamna Malmström a încheiat niște tratate așa numit comerciale care nu fac altceva decât să distrugă democrația noastră și vorbim aici despre un mare uh, opacitate și mă întorc acum spre Consiliu spunând că faceți totul astfel încât să nu plătiți prețul politic al deciziilor voastre. Această politică este impusă deja de 25 de ani Europei. De ce, domnule Juncker? De ce uh, ați ales uh, uh în continuitatea dumneavoastră să uh, uh, uh fiți uh, președintele de ultimă instanță al Comisiei Europene. Pot să vă spun că dacă um, uh, ridicați statele, nu aduceți neapărat creștere, nu aduceți după creștere imediat locuri de muncă și stabilitate. Sunt aceste alegeri politice care reprezintă uh, cauza creșterii euroscepticismului, care uh, Uh, este îmbrățișat acum uh, de tot mai mulți dintre concetățenii noștri. Apoi, în ceea ce ne privește pe noi, noi ne dorim o a treia uh, opțiune și anume să fim absolut pro-europeni și aici nu există uh, uh, dubii. Noi ne dorim ca Uniunea Europeană să-și reînnoiască rădăcinile proiectului și anume să asigure pacea pe acest continent, extinzând libertățile democratice pe de-o parte și pe de altă parte asigurând o prosperitate durabilă și uh, uh, egal împărtășită. Și uh, vă solicit să răspundeți la următoarea întrebare. Oare este chiar imposibil să susținem euro printr-o uniune fiscală și socială uh, adevărată, oare este imposibil să facem uh, tranziție uh, spre un alt tip de securitate energetică care să nu afecteze mediul? Oare este imposibil să abandonăm tratatul de liber schimb de care nu vor beneficia decât foarte puțin? Oare este imposibil ca Europa să redevină un spațiu de primire pentru cei care fug de persecuție, de războaie și de mizerie? Oare este imposibil imposibil ca societățile noastre să se înscrie în limitele pe care le impune planeta noastră. Este imposibil să uh, avem de face cu o democrație bazată pe transparență și pe participare cetățenească. Pe scurt, este imposibil oare să uh, repunem demnitatea umană, cea a tuturor ființelor umane, uh, de aici și din altă parte, astăzi și pe viitor, în centrul politicii? Răspunsul nostru este că da, toate acestea sunt posibile, uh, cu condiția să ne dorim aceste lucruri. Și dacă Uniunea Europeană uh, se transformă în instrumentul acestei voințe politice, va recâștiga încrederea concetățenilor noștri. Uh, însă nu trebuie să pierdem vremea, pentru că dacă ignorăm semnalul transmis de britanici, dacă nu îl interpretăm așa cum trebuie, vom pune capăt proiectului european. Dragi colegi, Europa a cunoscut destul rău pentru ca acum să nu doar să sperăm la bine, ci chiar să îl uh, construim. Vă mulțumesc! În numele grupului politic FDD are cuvântul domnul Faraj. Good morning. Good mo- Bună dimineața. Bună dimineața. Funny, isn't it? Interesant, nu? Interesant. Thank you very much for that. Vă mulțumesc pentru primire. Cum s-au schimbat lucrurile? Un, un moment, domnule Faraj. Dragi colegi, dragi colegi, o trăsătură principală a democrației este calitatea de a asculta pe cei cu care nu suntem de aceeași părere. Mulțumesc, domnule Schulz. Nu e amuzant când am venit aici în urmă cu 17 ani și am spus că vreau să conduc o campanie pentru ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană, cu toți, cu toți ați râs de mine. Ei bine, acum nu râdeți, nu? Nu mai râdeți. Și sunteți chiar supărați. Motivul pentru care sunteți mânioși a fost foarte clar din toate uh, Uh, discursurile din această dimineață. Acest proiect politic își neagă uh, realitatea, că moneda a eșuat. Uitați-vă ce se întâmplă la Mediterană. Ca o politică de a impune uh, sărăcia Greciei și restului Mediteranei ați reușit foarte bine și doamna Merkel anul trecut, care a uh, chemat ca toți, câți mai mulți posibil oameni, oameni să traversează Mediterana, uh, a dus la diviziuni masive în interiorul statelor membre și între statele membre. Însă motivul principal pentru care Regatul Unit a votat în acest fel este că dumneavoastră, în mod secret, prin uh, minciună, fără a spune adevărul britanicilor sau restului popoarelor europene, le-ați impus o uniune politică le-ați impus o uniune politică și atunci când oamenii în 2005 în țările de jos și în Franța au votat împotriva acestei uniuni politice, când au respins Constituția Europeană, i-ați ignorat și ați introdus tratatul de la Lisabona pe nușa din dos. What happened? What happened last Thursday? Ce s-a întâmplat joia trecută a fost un rezultat remolca, remarcabil, un, rezult, un adevărat cutremur nu doar pentru politica britanică sau europeană, dar și pentru politica globală. Pentru că ceea ce au făcut cetățenii obișnuiți, oamenii de rând, cei care au fost oprimați în ultimii ani și uh, cărora le-au scăzut standardele de viață, au respins multinaționalele, au respins uh, fuziunile între bănci, au respins mari politicieni și au spus, de fapt, noi ne vrem țara înapoi. Vrem uh, apele de pescuit înapoi. Ne vrem înapoi granițele, vrem să fim un stat independent, autoguvernat, normal. Asta am făcut și asta trebuie să se întâmple. And in doing so... Și, în acest fel, oferim o rază de speranță democraților de peste tot din teritoriul european. Și vă fac o pre- prevedere în această dimineață că Regatul Unit nu va fi ultimul stat care va uh, părăsi Uniunea Europeană. Așadar, întrebarea este ce facem acum. Guvernul britanic trebuie să invoce articolul 50 și are această responsabilitate. Eu nu cred că ar trebui să dureze foarte mult acest lucru. Sunt de acord cu domnul Juncker că britanicii au votat și trebuie să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla. Însă ceea ce mi-aș dori este o atitudine matură, de bun simț, pentru a negocia o, un alt fel de relație. Știu, știu că aproape nimeni dintre dumneavoastră nu ați avut vreun loc de muncă cinstit. Or Sau nici nu ați muncit în domeniul de afaceri, în comerț sau ați creat un loc de muncă în viața dumneavoastră. Dar ascultați-mă. Aparat. Oblic. Domnule Faraș, un moment. Dragi colegi, dragi colegi, vă înțeleg uh, reacțiile, însă ați preluat comportamentul tipic al uh, UKIP. Deci vă rog să nu îi copiați și, domnule Faraș, aș dori să vă spun un lucru afirmațiile dumneavoastră că colegii prezenți în această sală nu ar fi, nu ar fi creat niciodată un loc de muncă sau nu ar fi avut un uh, loc de muncă cinstit nu pot fi acceptate. Aveți dreptate, domnule Schulz, UKIP protesta împotriva uh, establishmentului și acum establishmentul protestează împotriva UKIP. Însă, difer- în, avem foarte multe relații comerciale cu bunuri și servicii. Acest uh, comerț este în beneficiul nostru, al tuturor. Acest comerț funcționează. Dacă uh, vă tăiați craca de sub picioare și respingeți ideea unui acord comercial de bun simț, consecințele vor fi mult mai negative pentru Uniunea Europeană decât pentru Regatul Unit. Și Chiar, în absenț, chiar absența unui acord avantajează Regatul Unit. Dar dacă am avea o reintroducere a tarifelor uh, asupra automobilelor, atunci sute de mii de lucrători din Germania își riscă să-și piardă locul de muncă. Așadar, haideți să fim pragmatici, de bun simț, maturi, realiști și uh, între noi să uh, realizăm un acord fără tarife și după aceea să recunoaștem că Regatul Unit va continua să fie un stat prieten, va continua să coopereze, va fi cel mai bun prieten din lume al Uniunii Europene, dar să facem acest lucru cu bun simț, matur și fiecare să își urmeze ambițiile globale pentru viitor. Vă mulțumesc! În numele grupului politic NF are cuvântul doamna Le Pen. Eh, eh, și da, și da, dragi colegi. De ce vă enervați așa? Uitați-vă cât de frumoasă e istoria, căci eh, libertatea triumfă prin voința unui popor. Votul prietenilor noștri britanici pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană este de departe evenimentul istoric cel mai important uh, pe care l-a cunoscut continentul nostru de la căderea zidului Berlinului. Este un semnal de libertate transmis lumii întregi. Este de asemenea un strigăt de iubire al uh, unui popor pentru propria țară. Britanicii au ales uh, se închide ușa pentru totdeauna și dumneavoastră faceți parte din această uh, construcție cărora ei le închid ușa, deci vor să închidă ușa uh, acestei structuri uh, europene. Este o victorie fantastică pentru democrație. Este până la urmă o palmă dată unui sistem european uh, fondat din ce în ce mai mult pe frică, pe șantaj, pe minciuni. Este practic uh, un strigăt precum cel pe care ni l-ați oferit ca exemplu uh, dumneavoastră mai devreme. Vorbiți despre amenințarea apocalipsei, însă britanicii n-au avut uh, altceva de făcut mai bun decât să se afirme uh, suveran, scăpând de Europa. De ce sunteți surprinși? Deja de decenii Uniunea Europeană se construiește împotriva popoarelor Europei. Referendumul francez și uh, uh olandez uh, din 2005 uh, um, iar irlandezii forțați să revoteze după refuzul tratatului de la Lisabona, grecii um, în ceea ce privește politica de austeritate, e bine, cu toate acestea, proporul britanic a comis sacrilegiul ultim și a rupt lanțurile care legau de Uniunea Europeană, uh, decizând împotriva celor care uh, făceau propagandă pentru proiectul european. Practic, uh, s-au pus în aplicare de către Europa politici absurde care au dus la dezindustrializare, la șomaj în masă și la imigrație masivă. O, Doamne, ce dificil este să revenim la realitate și să înțelegem ce se uh, întâmplă. Propagandiștii Uniunii Europene uh, că sunt de stânga, de dreapta sau de centru, haideți, rearanjați-vă fețele, regândiți-vă discursurile și uh, opuneți-vă în continuare liberalizării uh, popoarelor care uh, vor să mai uh, contribuie la Uniunea Europeană care dau dovadă de patriotism economic sau până la urmă doar de patriotism. Ceea ce s-a întâmplat uh, trebuie să ne motiveze pe toți pentru a încerca să ne construim un viitor mai uh, bun. Practic, uh, uh, vreți să-i faceți pe britanii să plătească scump uh, acest gest pentru a-i face pe alții să renunțe la ideea similară de a ieși din Europeană. Practic, trebuie să respectăm dorința britanicilor și asta este tot. Totul este până la urmă foarte simplu. Fie terminați cu Europa voastră tehnocrată și uh, costisitoare, cu proiectele delirante care cer încă și mai multă Europa câtă vreme popoarele nu-și doresc asta, uh, ori dacă nu, vă, vă spun clar, veți asista la o scufundare totală a acestei structuri uh, totalitare. Fie faceți ca Europa să ducă la un profit pentru toate statele libere, Fie faceți asta, fie mă angajez uh, și eu uh, să aduc Franța pe uh, această cale a libertății. Trăiască națiunile libere, trăiască Regatul Unit, trăiască Franța. Are acum cuvântul doamna Doț din partea eurodeputaților neafiliați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cetățenii Regatului Unit au ajuns la uh, un verdict și decizia lor nu poate fi întoarsă. Au recunoscut că problemele Uniunii Europene nu țin doar de uh, structura acesteia și au decis să înceapă un curs propriu. Acest referendum reprezintă o victorie pentru democrație. Rezultatul nu a fost cel pe care și l-a dorit uh, primul, uh, primul ministru, însă acesta ar trebui să fie mulțumit pentru că a dat ocazia uh, cetățenilor britanici să-și exprime Uh, voință. Timp de ani, britanicii au încercat să vă transmită îngrijorările și frustrările lor față de Uniunea Europeană. Ați fost surzi la aceste avertismente. Însă acum se pare că le ascultați și a venit momentul um, rațiunii. Această instituție, în ciuda celor uh, auzite astăzi, trebuie să reziste uh, tentației de a reacționa uh, imediat. Națiunea noastră nu dorește să-și întoarcă spatele Europei. Uh, timp de ani și ani de zile am avut o relație pozitivă, strânsă cu aliații europeni, întemeiată pe liber schimb, pe uh, cooperare, o relație care să ne permită să uh, transformăm lumea în care trăim într-o lume mai sigură și mai prosperă. Acest lucru nu înseamnă că suntem mai puțin euro- europeni sau optimiști. Regatul Unit a uh, aduce cu sine umanitatea inerentă pentru a, ne, pentru a apăra libertatea vecinilor. Haideți să privim cu optimism spre o eră viitoare în care Uniunea Europeană și Regatul Unit vor putea colabora uh, mai bine și mai strâns pentru beneficiul tuturor cetățenilor noștri. Vă mulțumesc. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde ab jetzt die Redezeit Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să respectați acum uh, timpul acordat. Dau cuvântul în primul rând domnului Juncker. J'ai appris... Domnilor și doamnelor, am, doamnelor și domnilor, am aflat în această dezbatere ceea ce știam deja, că nu trebuie ca națiunile să fie lăsate în mâinile naționaliștilor trebuie să respectăm națiunile, însă nu pe naționaliști care nu sunt uh, patrioți sunt anti-europeni și non-patrioți. Aș dori să tragem învățămintele din uh, ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, însă nu trebuie să amestecăm lucrurile, nu trebuie să dăm uh, impresia că Europa este Europa austerității. Toate guvernele, inclusiv cele care în istorie au practicat ace- aceleași politici, nu accept, nu acceptă discursul domnului Lamberts care, discut, care descrie comisia, care, comisia austerității a rigorii. Atunci când sunteți în opoziție, sunteți foarte puternici. Atunci când sunteți la guvernare, faceți ca și ceilalți. Nu aveți dreptul să dați lecții altora. Regatul Unit nu a votat în legătură cu politica de austeritate sau în legătură cu insuficientă protecție a frontierelor. Uniunea Europeană nu aparține monedei euro, deci politicile euro nu se aplică în Regatul Unit. Regatul Unit nu face parte din zona Schengen, deci Regatul Unit își stăpânește frontierele. Nu povestiți povești aici. Domnule Faraj, dumneavoastră încercați să ne spuneți povești. Ă, chiar acum câteva zile spuneați că v-ați înșelat în legătură cu aspectele bugetare ale mizei ieșirii Marii Britanie. Dacă ați fi spus, spus acest lucru înainte de vot, v-aș fi felicitat. Însă ați mințit. Nu ați spus adevărul. Ați acoperit adevărul. J'ai aimé, Monsieur Farage. Mi-a plăcut să dezbat uh, cu dumneavoastră, avem un simț al umorului asemănător, eu l-am. Regret că este ultima dată că uh, că este ultima dată când dezbatem, pentru că nu aveți de gând să mai veniți. Vă mulțumesc în numele Consiliului are cuvântul doamna Henis Plașar. Domnule președinte, aș dori să reiterez că nu avem altă opțiune decât respectarea rezultatului referendumului, care trebuie să fie un semnal de alarmă adresat nouă tuturor. În acest moment, răspunsul nu este reprezentat de uh, mai multă Europa, ci de o Europa mai bună, mai, mai, mai bine funcțională. Uniunea Europeană, formată din 27 de state membri, va continua să existe, chiar dacă Regatul Unit se va retrage, însă ea va putea să continue doar dacă este sprijinită de milioanele de cetățeni pe care ar trebui să îi protejeze. Însă sprijinul acestora nu poate fi luat uh, uh, considerat a fi ceva natural. După cum am spus, rezultatul referendumului din Regatul Unit nu înseamnă că provocările cu care ne confruntăm au dispărut peste noapte. Nu înseamnă de asemenea că națiunile se vor descurca mai bine uh, singure și nu împreună. Din potrivă, evoluțiile geopolitice subliniază că este nevoie de, de unitate și că niciun stat european nu va putea face față provocărilor și amenințărilor singur. Statele membre și instituțiile europene vor trebui să lucreze uh, împreună pe subiectele de care trebuie să se ocupe Uniunea Europeană și noua realitate nu, nu trebuie să ne devieze de la uh, sarcinile care trebuie să revină Uni- Uniunii Europene. Siguranța cetățenilor, gestionarea fluxurilor migratorii, uh, stimularea economiei europene și crearea de locuri de muncă pentru cetățenii europeni. Deci haideți să ne asigurăm că prietenia noastră se va menține într-o lume care devine tot mai complexă. Nu ne putem permite să ne îndepărtăm unii de altul, alții, pentru că împărtășim aceleași interese. Deci haide să redescoperim ideea simplă că în această lume interesele noastre sunt mai degrabă uh, convergente și nu divergente. Și dacă am obosit în urma atâtei cooperări, sper că acest referendum este uh, un semnal de alarmă. Și, domnule președinte, vă asigur că Consiliul va colabora cu uh, Parlamentul. Vă mulțumesc! Avem ordine inversă a intervențiilor și uh, dau în primul rând cuvântul din nou uh, doamnei Doț din partea neafiliaților. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție tonul acestei dezbateri și accept faptul că uh, Spiritele se încing în această dimineață, însă în același timp s-au uh, reafirmat uh, toate stereotipurile de care se temeau britanicii uh, în legătură cu Europa și împotriva cărora au votat pe 23 iunie. Uh, teama uh, și presiunea pusă de teamă nu va funcționa pentru uh, poporul britanic. Ceea ce trebuie să se întâmple este să se accepte rezultatul referendumului și să se construiască o relație care să aducă avantaje reciproce ambelor părți. O relație care să respecte deciziile noastre, dar care să ne ajute să avem uh, economii prospere, să ne ajute să protejăm drepturile fundamentale și să asigurăm pacea și securitatea într-o lume care devine din ce în ce mai periculoasă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Doț. Domnule Juncker, domnule președinte, aș dori să îmi cer scuze, însă va trebui să părăsesc această dezbatere. Domnul Timmermans uh, va rămâne în continuare aici, însă am o întâlnire cu primul ministru uh, britanic și respect, în respectul uh, pe care l-am pentru democrația britanică, trebuie să vă părăsesc acum. Vă mulțumesc, domnule Juncker. În numele NLF are cuvântul domnul de Graf. 2016 was historische dag. Vă mulțumesc. Votul din 23 iunie a fost o, unul istoric. A fost o zi minunată în, în istoria Europei. A început eliberarea Europei. Regatul Unit uh, sărbătorește uh, independența. Uniunea Europeană pierde un stat membru important și este începutul sfârșitului pentru proiectul european. Această Uniune se joacă cu viețile oamenilor obișnuiți. Și aceștia s-au exprimat și au declarat că suveranitatea aparține poporului, nu doar în Regatul Unit. Și în alte state, poporul își vrea înapoi suveranitatea. Și această mișcare trebuie să continue, trebuie să oprim deciziile economice și financiare impuse de sus de Uniunea Europeană și uh, trebuie ca fiecare stat să își poată controla granițele și finanțele. Țările de jos, Franța și alte state care au devenit vasale trebuie să învețe de la Regatul Unit și să vadă Uh, ceea ce s-a întâmplat cu legislația. Trebuie să oprim acest drum și această uniune a răului. Vă mulțumesc, domnul Faraj. Acțiunile uh, din Londra și-au uh, revenit, au crescut cu 12% față de punctul minim din februarie. Lira sterlină, de asemenea, și-a revenit și primul ministru din, primii ministri din Noua Zeelandă și Australia deja au intrat într-o, într-un concurs pentru a uh, vedea cine va încheia primul acord de liber schimb cu Regatul Unit. Singurele probleme sunt cele de natură politică. Într-adevăr, primul ministru și-a, și-a dat demisia și Lordul Hill și-a dat demisia, poate din, din motivele pe care le-au avut, și s-ar putea ca și liderul partidului Laburist să, Laburist să-și uh, depună demisia însă schimbările politice nu întotdeauna sunt uh, rele. Și uh, activitatea mea uh, demonstrează uh, acest lucru. Dacă rezultatul de săptămâna trecută înseamnă o schimbare de personal pe scena politică, nu este nimic rău. Eu uh, mă bucur că putem să sărbătorim independența noastră în data de 23 iunie. Vă mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul acum Eileen Smith. I represent Scotland. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint Scoția în această instituție și sunt uh, mândru să fiu scoțian, de, de asemenea sunt mândru să fiu european. Îmi doresc Îmi doresc ca țara mea să aibă o atitudine internațional, internaționalistă, să coopereze, să fie corectă, să fie europeană. Iar scoțienii împreună cu cei din Irlanda de Nord și cu cei din Londra, precum și cu mulți din țara Galilor și uh, Anglia, au votat să rămână în familia noastră de națiuni. Eu solicit uh, ca uh, Uh, această dorință noastră pro-europeană să fie respectată. Stimați colegi, sunt multe lucruri care trebuie uh, negociate, vom avea nevoie de rațiune uh, și de simțire, însă vă rog, amintiți-vă de faptul că Scoția nu v-a dezamăgit. Vă rog, vă implor, stimați colegi, nu dezamăgiți Scoția acum. În numele Lingii Unite are cuvântul acum doamna Anderson. Vă mulțumesc. Eurodeputați cum ar fi Diane Dodds sau Marine Le Pen ar spune că noi în Irlanda de Nord suntem uh, legați de greșelile Regatului Unit. Însă eu spun nu. Ca și antevorbitorul meu, domnul Smith, vă rugăm să respectați votul nostru. Respe- respectăm votul din Irlanda de Nord ca și Scoția care a votat să rămână. Respectăm. We, we accept. Acceptăm și respectăm și vom apăra dorința poporului din Irlanda de Nord. Însă, dacă Anglia ne târăște în afara Uniunii Europene, ar fi ca și uh, ignorarea regulilor. Am avut un vot democratic și ultimul lucru de care au nevoie cei din Irlanda de Nord este o graniță cu Uniunea Europeană, unde 27 de state membre se vor opri. Uniunea Europeană a susținut procesul de pace din Irlanda de Nord și vă solicit să continuați să ne susțineți. Sinn Fein a lucrat pentru un vot puternic, pentru rămânere, pe baza unei Europe mai democratice, mai sociale și spun foarte clar Comisiei și Consiliului, nu ați ascultat, nu v-ați dat seama despre ceea ce simt cetățenii obișnuiți în legătură cu practicile antidemocratice și politicile antisociale ale Europei. Aceste practici și politici trebuie să se oprească dacă Uniunea Europeană vrea să supraviețuiască. V-am, vă solicit să respectați votul cetățenilor din Irlanda de Nord. Vă mulțumesc, doamna Anderson. Am recepționat mesajul dumneavoastră. În numele grupului politic a liberalilor are cuvântul domnul Verhofstadt. Foarte pe scurt, domnule președinte, la sfârșitul acestei uh, dezbatere aș dori să lansez un apel colegilor noștri prezenți în sensul transmiterii unui mesaj puternic Consiliului european și cetățenilor europeni. Și cea mai bună modalitate de a transmite acest mesaj este prin um, votarea uh, rezoluției, rezoluției uh, pregătită pentru această sesiune. Să nu începem să ne plângem în legătură cu punctele care nu ne plac. Nu, este foarte important un vot masiv în sprijinul acestei rezoluții. Și aș dori să-i spun domnului Farage că sunt uh, șocat. Dumneavoastră vă prezentați ca cel care apără interesele muncitorilor, oamenilor de, de rând, deși aveți uh, anumite conturi financiare offshore. Nu știu dacă toată lumea, toți oamenii de rând au asemenea instrumente financiare, însă, oricum, în cele din urmă o să, o să renunțăm de cea mai mare risipă reprezentată, existentă în bugetul european, și anume v-am plătit salariul timp de 17 ani. Mulțumesc. În numele grupului ECR are, cuvântul domnul Legutco. Șanovni Państwo, muszę powiedzieć, że... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit de această dezbatere. S-a întâmplat ceva grav, mă refer la Brexit. E ceva periculos, însă nu pentru Regatul Unit, pentru că Regatul Unit o va duce foarte bine în afara Uniunii Europene. E ceva aventuros uh, ce îi se întâmplă uh, Uniunii Europene. De fapt, se spune cel mai grav lucru din uh, istoria comunității europene, însă ce faceți dumneavoastră, practic, recreați tot spectrul obișnuit la care asistăm în fiecare zi, folosiți aceleași cuvinte, aceleași insulte, aveți aceleași fețe, de această dată însă sunteți mai plini de emoție. Cred că Trebuie să reflectăm uh, acum uh, la faptul că liderii noștri au uh, comis ceva grav. Ce puteți face pentru a um, corecta această greșeală? Majoritatea acestui Parlament vă întreb ce veți face pentru a rezolva această problemă. Naționaliștii, șoviniștii sunt, spuneți voi, cei care trebuie condamnați. Asta îmi spune practic că nu ați înțeles ce se întâmplă astăzi și continuați să cântați aceeași melodie. Știți, uh, imaginea nu e prea roz. Se pare că o ființă umană este singurul organism viu care poate să înțeleagă ceva de pe urma greșelilor sale. Însă mă întreb oare același lucru se aplică și liderilor noștri europeni? Vă mulțumesc. În numele socialdemocraților a cuvântul domnul Pitala. Una sola cosa. Mulțumesc, domnule președinte. Un singur lucru domnului Faraj. Nu știu să fluier. Dacă aș fi știut, nu v-aș fi fluierat nici pe dumneavoastră, nici pe altcineva, însă trebuie să spun un lucru. Nu ați făcut bine țării dumneavoastră și istoria va arăta acest lucru, din păcate. Nu vreau să intru în dezbatere aici sau pentru discuție. Este un eveniment istoric și avem nevoie de clarificări și de siguranță din partea Brexitului. Nu, vă, nu înțeleg de ce dintr-o dată există tot felul de ezitări. În mod foarte clar, dacă vrei să faci, dacă militezi pentru ceva, trebuie să tragi concluzia respectivă. Trebuie să nu putem să rămânem la cheremul confruntărilor din Partidul Conservator. Nu putem să ne lăsăm duși Trebuie să recunoaștem că 52% dintre cetățeni au votat pentru Brexit. Și este foarte clar că sunt unii care vor să profite de acest vot, însă sunteți în Însă noi suntem uniți cu creștini democrații, cu verzii, cu toții vor, vrem să salvăm Europa. Vrem să acționăm rapid, vrem ca Consiliul European să asculte ceea ce spunem, însă ne gândim și la viitor. Pe termen scurt, mediu și lung. Avem nevoie să ne deschidem către cetățeni, trebuie să lucrăm alături de ei, nu doar cu elitele de la Bruxelles. Avem nevoie de idei pentru un proces de integrare politică mai puternică. Avem nevoie de un ministru de finanțe european, avem nevoie de o politică comună de securitate și de apărare pentru a putea lupta împotriva amenințărilor comune, un fel de FBI european. Avem o, foarte multe idei pe care putem să le punem în aplicare pe termen scurt, mediu și lung și trebuie să rămânem uniți pentru a le pune în aplicare. Trebuie să depășim distincțiile și nuanțele care rămân între noi, diferențele dintre noi. Însă, Acum trebuie să punem mâna pentru a salva proiectul european. Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit extrem de puternic acum. În numele grupului politic PP are din nou cuvântul domnul Weber. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, cred că dezbaterea de astăzi a fost una bună pentru că a iluminat două aspecte. Am înțeles care sunt provocările care ne, ne așteaptă nu putem să comentăm afirmațiile domnului uh, Farage pentru că nu știm dacă peste două săptămâni uh, și le va, și le va menține sau nu și doamna Le Pen este un exemplu perfect uh, în legătură cu faptul că nu are că nu are răspunsuri pentru neliniștile care există în Regatul Unit. Cred că înțelegeți și dumneavoastră foarte bine că Până aici uh, puteți merge cu aceste uh, argumente. Însă nu aceasta a fost partea importantă a acestei dezbateri. A fost important că Parlamentul European a demonstrat că susține, sprijină ideea europeană, că își dorește ca aceasta să aibă un uh, viitor. Sprijinim proiectul european și ne dorim ca în această dupămasă și mâine Consiliul European să nu se piardă în divergențe interne, ci să demonstreze că crede în viitorul european a celor 27 de state membre și că lucrează la crearea acestui viitor. Vă mulțumesc! S-a